President. Long. Long. Wir hatten es schon. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Deschidem uh, ședința plenară din această dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este declarația Consiliului cu privire la temeiul juridic pentru mecanismul de evaluare Schengen. Aș vrea să vă atrag atenția la începutul acestei ședințe că la această dezbatere nu există procedura luărilor de cuvânt spontane catch the eye la sfârșit. kollege verhofstadt!